Am înțeles că comunicarea prin care se anunță sancțiunea domnului Bey respectă Is following the establishment of the facts. respectă faptele care au fost stabilite și acum trecem